de deputat european. O a doua comunicare și apoi încă una. Conform articolului 7 din codul de conduită, pe 25 noiembrie 2014 am decis să-l numesc pe domnul Jean-Marie Cavada uh, ca membru al Comitetului Consultativ pentru uh, Conduita Membrilor. Dumnealui îl va înlocui pe domnul Francisco Sosa Wagner. Și o a treia uh, comunicare, din partea grupului ALDE am primit solicitări de numiri în comisii și delegații. Lista acestor numiri va uh, apărea în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă până la